Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Trebuie să începem. Hello, good afternoon to everybody. Bună ziua tuturor. Începem ședința. La riunione de oggi pe ordinea de zi a ședinței de astăzi avem mai întâi adoptarea avizului colegului Chichester, o primă discuție a raportului special al um, ombudsmanului uh, raport Auken, un schimb de opinii în legătură cu vizita de documentare în Italia, în legătură cu uh, deșeurile. Printre petiții avem uh, Uh, petiția, uh, petiția privind uh, organismele modificate gene, genetic și petiția privind contractele pe durată determinată în școli în Italia. Se non ci sono... Dacă nu aveți obiecții, mm, cer colegilor să adoptăm ordinea de zi a ședinței de azi. Colega, colegul Valesa. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałem zwrócić uwagę na... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra petiției de la punctul 18 din secțiunea B. Aș dori ca această petiție să fie redeschisă. Am discutat uh, deja cu secretariatul. se pare că această chestiune nu a fost uh, suficient tratată, așa că vă propun să redeschidem petiția 18. L'onorevole Sinclair. Doamna, domnul Sinclair. Mulțumesc. Thank you, Madam Chairman. Um, this, this... I'm searching for my head of unit. Okay. Sorry. Thank you. Doamna Sinclair, doamnă președinte, ar fi trebuit să începem ședința la ora 15.45. Am început uh, târziu eu trebuie să am o întâlnire cu cineva care a făcut un drum foarte lung uh, și mă văd în imposibilitatea de a vota la acest raport. De ce începem ședința atât de târziu și de ce nu ne dați explicații pentru această întârziere? A ragione, colega Sinclair. Uh, Stimată colegă Sinclair, uh, am uitat să-mi cer scuze pentru uh, întârzierea acumulată la ședința coordonatorilor. Am avut uh, o dezbatere înflăcărată în legătură cu anumite puncte de pe ordinea de zi a coordonatorilor, de aceea am uh, înregistrat această întârziere. Îmi cer scuze și uh, rog pe colega Sinclair să nu ne oblige să schimbăm ordinea de zi în ceea ce privește acest vot. Doamnă Sinclair, vă rog. Um, can, it, can it be minuted? I'm unable to... Uh, putem să trecem în uh, procesul verbal că nu pot să votez, dar aș fi dorit să votez pentru că trebuie neapărat să mă întâlnesc cu această persoană care vine de departe să se întâlnească cu mine. Mulțumesc! Onorevole Sinclair, sicuramente a verbal... Doamnă Sinclair, într-adevăr, uh, um, ședința este înregistrată și se va relua în procesul verbal observația dumneavoastră. Îmi pare rău. Bun, deci avem uh, solicitarea din partea colegului Valesa. Mai aveți alte obiecții sau considerăm adoptată ordinea de zi de astăzi? Atunci am adoptat ordinea de zi. Punctul 2. V-a fost, v-a fost transmise ca de obicei comunicările președintelui. Singurul punct uh, legătură cu care era ceva de spus a fost retras, așa că nu mai uh, avem nimic de adăugat. Acum uh, trebuie să vă comunic, îmi cer scuze. David Law mi David Law mi-a adus aminte că avem uh, printre noi o delegație condusă de uh, colega Mato din insulele Canare. Urez bun venit uh, invitațiilor noștri. Și uh, trecem mai departe și doresc să vă comunic rezultatul sau concluziile uh, coordonatorilor, ședinței coordonatorilor. În legătură cu calendarul uh, vizitelor uh, din 2013, am adoptat parțial calendarul propus s-a hotărât să se modifice eh, data vizitei în Grecia, care ar fi trebuit să aibă loc în eh, săptămâna cu data de 1 mai, care nu este data cea mai indicată pentru astfel de vizită, având în vedere că pot apărea probleme în Grecia atunci, așa că secretariatul ne va propune altă dată. Um, coordonatorii au repetat nevoia de a reorganiza uh, misiunea în Polonia, care a fost anulată acum câteva luni din cauza, din cauza indisponibilității membrilor și uh, vă vom uh, așteptăm din partea coordonatorilor noi propuneri. Coordonatorii au luat o decizie în legătură cu solicitarea doamnei Vertman privind uh, rezultatul lucrărilor uh, grupului care se ocupă de legea lei de Costas uh, și uh, se va uh, transmite o nouă solicitare de misiune în Spania pentru a discuta cu autoritățile din această țară în legătură cu lei de Costas, pentru că aceasta este considerată o urgență având în vedere ce se întâmplă în Spania. Deci vom transmite solicitarea noastră președinției uh, pentru a obține autorizația necesară. Și doresc să vă comunic de asemenea faptul că pe data de 5 decembrie va avea loc al treilea forum european uh, pentru persoanele cu handicap. Acest, la acest forum va participa și Comisia PETI. Uh, este, eu voi interveni în cadrul lui ca, în calitate de președinte și invit colegii să participe în legătură cu organizarea audierii publice privind cetățenia programată pentru data de 19 februarie, am comunicat coordonatorilor și doresc să vă comunic și dumneavoastră faptul că Comisia Jurii uh, ne-a solicitat să participe la organizarea acestui eveniment și uh, coordonatorii au acceptat această solicitare. Deci, dincolo de Comisia Libii, de, Libe deja mm, uh, implicată în organizarea acestui eveniment și uh, uh, Comisia Jurii va participa. Toată lumea a fost de acord uh, că vom prezenta în plenară o rezoluție privind industria siderurgică europeană pe baza petiției ILVA, dar nu s-a ajuns la un acord în legătură cu această propunere de rezoluție, așa că coordonatorii s-au angajat să ajungă pe cât posibil la un compromis și apoi uh, când vom putea pune rezoluția pe ordine de zi a plenarei de la Strasburg. Propunerea PPE-ului în legătură cu organizarea misiunilor de anchetă nu a fost discutată astăzi. Această discuție a fost amânată. În legătură cu documentul uh, care definește procedura de audieri în cadrul inițiativei cetățenilor, coordonatorii au hotărât uh, să transmită contribuții în scris pentru um, a insista asupra poziției Comisiei PETI în cadrul Parlamentului European. Nu au mai fost alte, nu au mai fost luate alte decizii de către coordonatori și dacă nu aveți obiecții, considerăm că adoptăm, aprobăm aceste decizii ale coordonatorilor. Pasul, quindi... Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de votul contestat în legătură cu avizul Chichester. Colega Chichester chiede la parola. Colegul Citestat dorește să ia cuvântul. Uh, Madam Chairman, uh... Doamnă președinte, m-aș bucura să trecem direct la vot. Grazie, colega Chichester. Quindi... Mulțumesc, domnule Chichester. Supun votului amendamentul la Aliniatul 1, numărul 1 al colegului Boștinaru, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul la aliniatul 2, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 la aliniatul 2 uh, al colegului Băștinaru um, devine caduc pentru că compromisul a fost adoptat, deci nu mai votăm. Același lucru e valabil și pentru amendamentul 3, 4 și 5. Deci aceste amendamente devin caduce pentru că a fost adoptat amendamentul de compromis. Amendamentul 6 la liniatul 3, colegului Belie, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Amendamentul 7, Boștinaru, cine pentru? Împotrivă.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 deci votăm amendamentul 7 la punctul 3. Amendamentul domnului Boștinaru. David încearcă să voteze. There you No, no. No, no, we have, we have to, to, to open the vote. Trebuie să deschidem votul. Ok, we open the vote. Bun, s-a deschis votul. Domnule Boștinaru, totul e în ordine? <laughs> ok. Va bene. It's ok? Totul în ordine? Putem închide votul? Se respinge. Amendamentul 8 eh, la punctul 4. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9 la punctul 4 al colegei, al colegei Belie, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 4, amendamentul 10, Rădati, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vom verifica. Vot electronic. S-a deschis votul în legătură cu amendamentul 10 la liniatul 4. Chiusul il voto. S-a închis votul. 10 voturi pentru, 4 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11 la liniatul 4, Valesa, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis la aliniatul 5, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, 13, 14, 15 devin caduce. Votăm acum uh, compromisul 3 la, la liniatul 6. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Devin caduce amendamentele 16, 17 și 18. Votăm amendamentul 19 la aliniatul 6A al colegului, colegei Colarska-Bobinska. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20 la aliniatul 7, daticinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul 21, belie, cinei pentru? Nu. Devine caduc, precum și amendamentul 22. 21 false. Deci amendamentul 21 devine caduc. To vote 20. Trebuie să votăm amendamentul 22. Deci amendamentul 22. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23 la aliniatul 8. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24 devine caduc. Amendamentul 25 la liniatul 9 belie. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final al acestui aviz. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul Cicestar, aveți cuvântul. Doamnă președinte, um, Venind din partea altei uh, comisii, pot să spun că dacă tot am votat electronic, votul final ar trebui să fie și el electronic. Doamna președinte, votăm din nou vot uh, final. Votul uh, s-a deschis. Votul s-a închis. 13 pentru, două abțineri, se adoptă. Felicitări uh, colegul nostru Chichester. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, uh colegilor, dar cine spune că 13 este un număr fără noroc? Chiusa la sesiune di voto, passiamo... Am terminat voturile, trecem la punctul următor, proiect de aviz privind raportul special al Ombudsmanului European referitor la anchetarea plângerii depusă împotriva Comisiei Europene. Raportor este doamna Auken, care îi dau cuvântul. I think we have had... Foarte pe scurt, am avut niște dezbateri foarte bune în legătură cu acest dosar. Pot să spun că nu e cazul să repetăm dezbaterea, Acum uh, documentul a fost tradus în toate limbile. Aș dori doar să mulțumesc uh, colegilor. Am avut o cooperare excelentă cu ei și uh, e foarte clar că nu ne-am opus aeroportului din Viena sau Viena în general, ci a fost vorba despre o problemă la nivelul mediatorului european. Problema s-a rezolvat, nu e cazul să fim dușmani de acum înainte. Pe 12, pe 12 decembrie se vor lua în considerare amendamentele și vom vota pe 21 ianuarie la anul. Mulțumesc, doamna Aucun. Are cuvântul domnul Boștinaru. Doamnă președintă, pot doar să confirm că în acest caz, stimata noastră colegă, doamna Ocan, s-a purtat ca și agent al păcii și a obținut un sprijin politic uh, puternic pentru proiectul pe care l-a pregătit. Nu pot decât să o felicit pe Margaret uh, pentru uh, munca sa, pentru modul în care comisia noastră, cu implicarea noastră a tuturor, a reușit să demonstreze comisiei că nu așa ar trebui să se poarte în relațiile lor instituționale uh, cu statele membre sau cu uh, ombudsmanul uh, european. Este un rezultat uh, bun și n-a făcut decât să consolideze rolul nostru instituțional ca apărători ai petițiilor cetățenilor. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Iar. Margaret, s-ar putea să ai nevoie de căști, spune domnul Iar. Am câteva comentarii din partea raportorului nostru din umbră, care din păcate nu a putut fi prezent astăzi. Dorea să îți mulțumesc pentru buna uh, cooperare. A existat uh, cooperare și la nivelul grupului nostru, se pare că lucrurile funcționează și colegul nostru dorea să îți mulțumesc pentru excelenta colaborare. Deocamdată nu sunt încălcări ale legislației europene și colegul nostru a făcut câteva sugestii. Însă, având în vedere constrângerile de timp, uh, îți voi transmite aceste observații în uh, scris, le voi transmite în scris și pentru procesele verbale. Propunerile au fost discutate în cadrul grupului, uh, au fost obiectul unui acord cu doamna Ocan și rezultatul a fost unul deosebit de bun. A fost o mișcare uh, bună a comisiei noastre. Uh, a fost un rezultat bun pentru tine, dar și pentru uh, comisie în general. Comisia noastră a luat notă de uh, plângerea uh, ombudsmanului care privește evaluarea și uh, important e că Comisia noastră a sugerat îmbunătățirea ale procedurii. Acesta este rolul nostru. Nu doar să subliniem ceea ce a mers uh, prost sau uh, unde, au avut, uh, unde au existat probleme, ci să facem și sugestii concrete pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru ca situații similare să poate fi evitate în viitor. Cred că acest lucru este unul pozitiv și e important uh, să înțelegem că uh, munca Comisiei pentru Petiții merge dincolo uh, de uh, nivelul grupurilor. Încă o dată, mulțumim și felicitări din partea colegului nostru. Doamna Vertman, mulțumim. Doamna Ocan, pot să fiu de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei. Doamna Ocan ne-a demonstrat aici că a făcut o treabă excelentă, a existat o cooperare foarte, foarte bună și aș dori și eu să îi mulțumesc. Deci, mulțumesc, doamnă. În concluzie, spune doamna Ocan, lăsați totul pe seama mea de acum înainte. Allora, nu... Ce plăcere să vedem atâta armonie în comisia noastră. Nu mai sunt alte solicitări de luarea cuvântului. Doresc să amintesc, cum a făcut-o doamna Ocan, că amendamentele pot fi depuse până pe data de 12 decembrie și vom adopta raportul uh, în sesiunea comisiei noastre din 21-22 ianuarie și în plenară în martie. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, raport privind uh, vizita de documentare în Italia, prim schimb de opinii privind proiectul de raport. Are cuvântul uh, colega Merchis. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e pentru prima dată când uh, mergem în Italia, când am fost în Italia în legătură cu politica privind deșeurile și cu petițiile uh, care vizează urgențe în domeniul deșeurilor. De data aceasta, călătoria noastră în Italia a fost motivată în principal de preocupările uh, continuu exprimate de petiționar și nu doar uh, cei din regiunea Campania, pe care am uh, vizitat-o uh, acum doi ani, ci și din zona Lazio. Trebuie să spun că am primit și alte petiții din partea altor regiuni, dar pe acelea nu le-am vizitat, deși și ele ar putea fi afectate de inabilitatea autorităților politice de a-și îndeplini obligațiile legale în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Vizita anterioară a avut loc în aprilie 2010 și o mare parte a respectivului raport poate fi uh, uh, repetată aici, uh, deci a fost preluată din raportul anterior în acest raport. Cu o săptămână înainte de începerea acestei uh, vizite am fost informați uh, că Comisia Europeană a hotărât uh, să aducă din nou Italia în fața Curții Europene de Justiție, cerând anumite sancțiuni, pentru că după lansarea procedurii de încălcare, Italia tot n-a reușit să pună în aplicare anterioara hotărâre a Curții de Justiție, care data din aprilie 2007, care viza lipsa de conformitate cu legislația europeană, mai ales în ceea ce, privea, în ceea ce privește gropile deșeurile de uh, gunoi. Comisia a uh, identificat peste 255 de uh, gropi de uh, gunoi, multe dintre acestea uh, conținând periculo deșeuri periculoase. Am discutat această uh, chestiune cu uh, ministrul responsabil pentru mediu din uh, Italia. E clar că există cinci chestiuni foarte importante aici, și anume uh, împreună cu Comisia Europeană și noi am considerat că nu există o monitorizare eficientă uh, pentru a preveni deschiderea unor noi gropi de gunoi uh, ilegale. Există un eșec endemic care se extinde pe uh, durata mai multor deșe- decenii în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Și acest eșec endemic are un efect negativ asupra sănătății uh, populației care trăiește uh, în uh, jurul acestor gropi de gunoi. Există o inadecvare structurală profundă la nivelul sistemului politic italian în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme și ceea ce privește luarea de decizii pentru implementarea adecvată a politicilor de mediu care vizează deșeurile. De asemenea, există o lipsă de transparență în ceea ce privește responsabilitatea pentru decizii. Cine este responsabil la ce nivel? Acest efect al uh, eșecului uh, sistemic a dus la adoptarea unor uh, ordonanțe de urgență și la numirea unor prefecții speciali uh, a unor comisari speciali cu mandatul de a uh, impune anumite soluții pentru a uh, rezolva urgențele care uh, vizează problemele de deșeurilor de la Napoli și Roma. Mandatul acestora nu este însă în conformitate cu legislația europeană. Apoi, la punctul 5, aceste decizii se bazează pe anumite măsuri care nu au implicat consultarea publică. Guvernul italian este conștient de această situație și este hotărât să reorganizeze structura politică pentru a uh, răspunde la problemele fundamentale pe care tocmai le-am menționat. Am putut vedea că aceste slăbiciuni structurale de-a lungul anilor au facilitat infiltrarea uh, criminalității organizate în ceea ce privește aceste uh, gropi de uh, gunoi. Ne-am întâlnit uh, cu uh, Comisia Specială din Parlamentul uh, Italian, care a fost constituită pentru a analiza detaliile dintre legături dintre crima organizată și gestionarea deșeurilor. Cred că această comisie va vizita și ea Parlamentul European, dacă nu mă înșel, miercuri, în această săptămână. Mai există o problemă o problemă mult mai gravă în ceea ce privește lipsa fondurilor uh, publice și uh, atribuirea resurselor uh, financiare. E foarte clar că nu există finanțare suficientă, nu a fost alocate fonduri suficiente pentru a trata deșeurile în conformitate cu legislația uh, europeană. De asemenea, Italia trebuie să se asigure de faptul că ierarhia în domeniul deșeurilor este respectată și că uh, deșeurile um, sunt în primă fază reduse substanțial. Apoi, evident, intervine problema recuperării și a reciclării, uh, dar uh, până la urmă nici măcar nu se face o sortare adecvată a deșeurilor. De mulți ani, autoritățile italiene nu au investit suficient nu doar în ceea ce privește perspectiva financiară, ci și uh, în ceea ce privește atenția în această uh, problemă. S-au găsit soluții pe termen uh, uh, scurt, cu costuri minime, care au dus până la urmă la costuri majore pe termen lung, atât financiare cât și din perspectiva sănătății ar trebui uh, dată prioritate uh, conformității uh, cu legislația um, europeană, de asemenea și ierarhiei deșeurilor și gestionării deșeurilor. Am putut observa că în mai multe orașe, precum Napoli, Publicul este sensibilizat și putem asista la un nou început uh, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Am uh, văzut uh, care este planul pentru gestionarea deșeurilor, care chiar încearcă să fie în conformitate cu legislația europeană. a fost uh, clar și dureros uh, faptul că nu există comunicare între comunități și autorități. Absența uh, completă a dialogului a fost ceva ce am putut observa Uh, în decursul vizitei noastre, la fel am făcut-o și în aprilie 2010. Există puțin respect reciproc uh, în ceea ce privește relația dintre uh, autorități și comunități, ceea ce a dus la acțiuni de confruntare. Cred că a venit momentul, și aici suntem cu toții de acord, ca aceste comunități și petiționarii să fie ascultați. Ei trebuie să primească rolul pe care îl merită. Ei pot contribui uh, foarte mult la găsirea unei uh, soluții. Dar autoritățile responsabile trebuie doar să-și dea seama de acest potențial. Programul exact este disponibil în uh, raport, este subliniat în detaliu, prin urmare nu voi intra în detaliile uh, discuțiilor pe care le-am purtat sau lucrurilor pe care le-am vizitat. Uh, avem aici un dosar de 7 kg cu legile uh, relevante, mai sunt și alte asemenea uh, cutii. Avem uh, și fotografii cu grob de gunoi ilegale și cu deșeuri netratate, avem uh, uh filmulețe pe uh, DVD-uri, prin urmare ne-am întors cu foarte multe uh, informații, cu foarte multe documente, multe ne-au fost date de către autorități și de către petiționari. cu mult ajutor s-ar putea să le uh, folosim pe uh, toate. E important să luăm notă și de faptul că uh, au uh, am fost doi membri oficiale acestei delegații, dar n-am fost uh, singur, am fost uh, însoțiți de uh, deputați uh, italieni din Parlamentul Italian, care și-au adus o contribuție substanțială la uh, această uh, delegație. De asemenea, au reinstaurat încrederea în uh, politici și în uh, autorități. Uh, ei au încercat uh, să creeze o legătură între comunități uh, și autorități și au avut un rol uh, esențial aici. Și apoi, nu în cel din urmă, oamenii au fost prezenți oriunde ne-am dus. Am întâlnit grupuri mari de oameni, mulțimi, a fost mereu conduși de aceste mulțimi la locurile pe care le-am vizitat. Contribuția uh, petiționarilor nici ea nu poate fi uh, subestimată. Cu toții se așteaptă ca Europa să facă ceva. Aceasta este o mare răspundere pentru uh, noi, este o mare răspundere pentru autorități la fiecare nivel în Italia. Situația în regiunea Lazio rămâne foarte critică și uh, ni se pare nouă, membrilor delegației, că uh, Guvernul Național nu este doar conștient de această situație, ci e și uh, gata să facă ceva în acest sens. Actualul ministru al mediului uh, are atitudine pozitivă și constructivă și merită sprijinul uh, nostru, merită sprijinul Parlamentului uh, European și Comisiei Europene, pentru că încearcă realmente să facă față uh, uriașei moșteniri a deșeurilor. Ne-a fost clar de asemenea faptul că uh, rolul și autoritatea Comisiei Speciale din Lazio uh, se uh, adaptă s-a adaptat problemelor reale cu care se confruntă populația. Uh, de-a lungul timpului uh, au existat proaste gestionări ale problemei și, uh, prin urmare, pot să spun că uh, situația încalcă uh, multe aspecte ale legislației europene. Am văzut că este foarte multe divergențe între uh, autoritățile regionale și cele provinciale. Practic, se pasează răspunderea de la unii la alții. Dacă această răspundere se tot pasează de unii la alții, nimeni nu înțelege ce are de făcut uh, pentru a rezolva criza deșeurilor. Cum spuneam, nivelul consultărilor uh, publice este extrem de scăzut și în regiunea Lazio, iar populația locală se simte complet uh, ignorată de autoritățile politice. Politica din domeniul deșenilor a fost o politică până acum axată pe gropile de uh, gunoi sau mai ales pe gropile de uh, gunoi uh, temporare. Și haideți să fim clari în legătură cu această problemă. Delegația s-a opus uh, oricăror uh, noi uh, gropi de uh, gunoi care ar putea fi uh, construite în uh, respectiva uh, regiune, mai ales uh, celor temporare. Autoritățile locale, regionale și naționale au intervenit pentru a asigura conformitatea zonei Malagrota, pentru ca aceasta să nu producă și de acum înainte daune în zonă. Și pentru a încheia povestea Napoli, Uh, am fost de acord uh, că privatizarea a uh, contribuit la această spirală descendentă a deșeurilor care a avut efecte atât de negative asupra populației și care a dus la mai multă infracționalitate. În același timp, organizațiile publice trebuie să fie dincolo de orice suspiciune și să acționeze cu transparență gestionând bine lucrurile. Toate acestea sunt uh, condiții care trebuie îndeplinite. Și ne dăm seama că Italia se confruntă cu uh, o provocare uriașă, atât la nivel financiar, cât și în ceea ce privește uh, perspectiva gestionării. În cadrul acestei comisii, noi suntem angajați alături de petiționari și de autorități și de colegii italieni să rezolvăm o parte din problemă, să găsim uh, soluții care să fie valabile pe termen scurt, dar care să uh, reziste și pe termen lung. Jeg vil tale dansk. <laughs> jeg, skal ikke, jeg, skal ikke, jeg skal ikke gøre det så langt. Mulțumesc, doamna Auken. Nu voi uh, avea o intervenție foarte lungă, dar aș vrea să-i mulțumesc colegei noastre pentru o cooperare foarte bună. A fost o delegație dificilă, am avut foarte multe de făcut, însă cred că am ajuns la rezultate bune și doresc să mulțumesc și colegilor italieni care ni s-au alăturat uh, reuniunilor, au fost alături de noi până seara târziu. Cred că a fost foarte util pentru că astfel poziția comisiei noastre a fost întărită, am avut sentimentul că am lucrat împreună Aș avea un singur lucru de adăugat la ceea ce ai spus uh, tu. Unul singur. Uh, la Napoli, când am avut uh, întâlnirile de acolo și ne-am uh, am discutat cu primarul și cu uh, ministrul uh, mediului, responsabil de acea regiune, trebuie să vă spun că am fost șocată pentru că la Roma uh, înțelesesem că responsabilitatea era ca un fel de minge pe care și-o aruncau de la unii la alții. Ca o minge de basket, unde sunt foarte mulți jucători și nu înțelegi unde, unde este pasată mingea. Însă după aceea ne-am dus la Napoli și acolo ministrul mediului ne-a spus că numai în regiunea lui trebuia să discute cu 551 de primari. Deci numai în regiunea lui 551 de persoane, ceea ce explică de ce sistemul nu funcționează. Este clar că nu poate să existe o uh, împărțire transparentă a responsabilităților într-o astfel de structură administrativă atât de greoaie. Este o impresie pe care am avut-o și pe care am vrut să o trecem și în raport. De altfel, am avut aceeași impresie și când am vorbit cu colegii italieni care ne-au spus că problema cea mai mare și provocarea cea mai mare pentru ei este organizarea administrativă și modul în care este văzută responsabilitatea acolo. Cred că toți cei care participă la astfel de misiuni trebuie să înțeleagă cât de importantă este activitatea noastră atunci când ne întâlnim cu cetățenii. Uh, erau sute de persoane care au așteptat, ne-au așteptat să ajungem și au stat și după ce am terminat întâlnirea. Pentru că aveau sau erau chiar convinși că Parlamentul European este o instituție serioasă, care ia în serios, îi tratează cu, cu seriozitate și de aceea nu trebuie în niciun fel să neglijăm importanța muncii noastre în favoarea cetățenilor. Și cred că am simțit în această misiune respectul pe care cetățenii îl au față de munca Parlamentului European. Am vrut să subliniez acest lucru. Mulțumesc și are cuvântul acum reprezentantul Comisiei care ne va prezenta punctul de vedere al Comisiei. Uh, we also very much value those... Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și noi prețuim foarte mult aceste misiuni de anchetă, de informare, mai ales într-un moment în care Comisia a adus din nou Italia în fața uh, Curții de Justiție și nu excludem nici pe viitor acțiuni similare ca urmare uh, suntem foarte interesanți să vedem și noi uh, cutiile acelea pline de documente și de probe pe care le-ați adus din uh, Italia. Pentru noi ar fi foarte utile. Mulțumim, Angelili. În ehm, realtà speravo di De fapt, speram uh, să ascult uh, observații din partea Comisiei Europene care să intre mai mult în detalii, în subiect, în legătură cu textul pe care l-am primit azi, eu la, cel puțin l-am citit azi. Așadar, uh, mă limitez la observații scurte, dar uh, poate doamna președinte a făcut deja aceste observații, adică mă întreb uh, care vor fi datele limite pentru acest raport. Eu personal aș dori să-mi aduc contribuția la raport pentru că cred că este un punct de plecare, dar, după părerea mea, trebuie adăugate anumite elemente. Trebuie, de asemenea, să nu uităm că în acest moment în Italia se iau decizii. Pe 31 decembrie, 31 decembrie este data limită Uh, până la care trebuie să se încheie acest uh, proces. Am simțit uh, acest lucru și în cadrul vizitei noastre că e nevoie de o prelungire a termenului limită care ar putea deci fi prelungit până în luna martie sau aprilie, dar situația, dincolo de responsabilitățile din ultimii ani, situația este una de urgență. Și de aceea mă întreb care poate fi rolul pozitiv al acestei comisii pentru a încerca, a se încerca să se găsească o soluție pozitivă, pentru că este clar că cetățenii așteaptă, au, au așteptări, poate prea multe așteptări din, de la acest raport și Poate o contribuție constructivă a noastră ar trebui uh, să uh, fie făcută posibilă cât de repede, chiar dacă știm că, bineînțeles, uh, ordinea de zi generală a Parlamentului dictează, practic, termenele respective, dar cetățenii oricum așteaptă din partea Parlamentului un raport uh, adoptat cât mai repede. Grazie, onorevole Angelilli. Mulțumesc, doamnă Angelili. Îmi uh, sugerați uh, să adaug ceva ce nu am spus în introducere. Într-adevăr, proiectul de raport îl discutăm astăzi. Uh, proiectul de raport va fi prezentat în formă definitivă, să spunem așa, îmbunătățită, cu concluziile și recomandările care încă nu sunt în text pentru că trebuie să fie rezultatul unei uh, munci de concentrare între grupurile politice și, uh, și să țină cont de dezbaterea de azi. Deci textul definitiv va fi prezentat la, în ianuarie. Și intenția noastră este ca termenul de depunere a amendament uh, să fie tot în ianuarie și să votăm raportul în februarie. Iată, dar bineînțeles că de, acest lucru depinde de raportor și de posibilitatea de a ajunge la compromisuri în legătură cu amendamente. Dar cam acesta ar fi calendarul. Nu mai sunt alte solicitări de intervenții. Dau de nou cuvântul doamnei Merchis dacă dorește să tragă concluzii. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru contribuția la această delegație și pentru prezența dumneavoastră în campania, sigur, și doamna Angelili și dumneavoastră vă mulțumesc pentru um, sprijin. Și întorcându-ne la ceea ce spuneați dumneavoastră, doamna Auken, vă mulțumesc pentru cooperare din nou și în aprilie 2010 și acum am uh, discutat aceeași, același subiect și am văzut care, cât de important este rolul pe care îl joacă Parlamentul European în acest domeniu, mai ales din prisma așteptărilor cetățenilor care sunt foarte înalte și ați pus o întrebare bună, doamna Angelili, am arătat că prezența noastră ilustrează ceva și de altfel, am observat și că în, urma intervențiilor noastre s-a dezvoltat, s-au dezvoltat procese de asistență intraeuropeană, iar acum ministrul încearcă să găsească o posibilitate de modificare a legislației italiene pentru a beneficia de sprijin interregional, pentru că înainte deșeurile trebuiau uh, transportate în afara Italiei pentru a fi incinerate și acum se încearcă o schimbare a legislației pentru a se rezolva problema intern. În ceea ce privește Comisia Europeană, sigur că suntem gata să îi punem la dispoziție documentele Textul de față este numai un text preliminar. Vă mulțumesc pentru observații. Uh, trebuie să ne consultăm nu numai cu membrii prezenți, dar și cu cei care nu sunt prezenți și vom îmbogăți uh, raportul cu constatările noastre suplimentare care va fi votat în februarie. Și aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru tot ajutorul furnizat în timpul delegației și după. Grazie, Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc secretariatului. Deci încheiem aici acest punct și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, petiția 338 pe 2010, adresată de anumiți cetățeni spanioli în numele Asociației Platformă pentru Plataforma por la Defensa de los Vales Verdes, privind bazinele hidrografice și forajele din Parcul Național Sierra de Cazorla și este prez prezent pentru această petiție domnul Galvez Via, care are cuvântul. 5 minute. Eh, gracias, señora presidente. Eh, quisiera empezar dándoles las gracias. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori, în primul rând, să Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi în fața Parlamentului European. Din 2010, uh, într-adevăr, am înaintat o petiție Parlamentului European în ceea ce privește forajele care au loc într-o zonă protejată a Uniunii Europene. Parcul natural Sierra de Cazorla Segura y Las Vilas este o zonă protejată, o zonă de interes comunitar. În mai în acest an am avut ocazia în cadrul acestei comisii să aud părerea Comisiei Europene care ne-a informat de intenția pe care o avea de a deschide o procedură de încălcare a tratatelor. Având în vedere situația și având în vedere încălcarea a trei directive europene, Parlamentul European a avut ocazia să sublinieze și el urgența unor acțiuni în acest sens. Și asta pentru că nu se aplică principiul protecției mediului. Este nevoie de o acțiune cât mai urgentă, având în vedere daunele provocate acolo. Din mai însă nu s-a schimbat nimic. Și având în vedere că se continuă pompar, pomparea, se continuă Uh, pomparea masivă de apă. Este vorba de 43 de metri cub de, secundă, uh, de apă pe secundă, timp de 10 până la 14 ore pe zi. Ca urmare, au fost extrase cantități enorme de apă dintr-o zonă protejată a Uniunii Europene, cantități care echivalează cu două piscine olimpice, două bazine olimpice de apă pe zi. Efectul asupra mediului acvatic este evident. Resursele de apă sărăcesc și există un impact negativ clar asupra acestei zone protejate. Și cer Parlamentului European să asculte Mm, reclamația, petiția cetățenilor. Pentru noi este de neînțeles de ce nu se face nimic de atâtea luni și sperăm că măsura anunțată de către Comisie să fie luată cu cât mai mare rapiditate pentru a se asigura că acest stat membru nu mai uh, permite lucruri pe care le-a permis atâtea luni de zile. Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, doamnelor și domnilor, însă ceea ce doresc să știu este în ce stadiu se află procedura de încălcare pe care ne-o promisese Comisia Europeană, prin care urmează ca Spania să fie obligată să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii Europene. Soluția pe care o vom găsi va trebui să garanteze faptul că valoarea ecologică a acestei regiuni este protejată în conformitate cu cele trei directive care, conform Comisiei Europene înseși, au fost încălcate. Este vorba despre protecția integrității acestui parc, este vorba despre despre uh, necesitatea de a găsi o soluție prin care aceste um, pompări să se facă, aceste captări de apă să se facă în afara parcului, fără să existe niciun fel de amenințare la adresa valorii ecologice a acestei regiuni. Este dorința cetățenilor, este dorința noastră și vă invit să consultați pagina privind zonele Natura 2000 este o pagină pe care o pot consulta toți cetățenii europeni și mi-aș dori ca directivele europene să fie respectate pentru că ele insistă asupra necesității de a avea astfel de mecanisme și facilități în afara zonelor protejate din Uniunea Europeană, mai ales având în vedere impactul asupra faunei și florei Uh, din aceste zone și impactul acesta de altfel poate să existe chiar și atunci când pomparea se face și facilitățile sunt instalate în afara zonei protejate. Ca urmare, statul membru trebuie să acționeze, trebuie să asigure respectarea dreptului comunitar, iar soluția la care se va ajunge trebuie să garanteze o integritate totală a zonei. Nu avem nevoie de soluții parțiale care să permită uh, probleme de mediu și pe viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, pentru uh, o prezentare atât de sintetică și rapidă și uh, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Mulțumesc! Într-adevăr, am discutat în mai uh, și am anunțat deschiderea unei proceduri de încălcare a uh, tratatului împotriva Spaniei, având în vedere elementele furnizate de această petiție care ne-au permis într-adevăr să înțelegem că este vorba despre o încălcare a directivelor comunitare în materie de mediu. De asemenea, impactul pompării de apă asupra mediului acvifer a fost bine analizat. Într-adevăr, este vorba despre o zonă protejată cu faună și floră care trebuie să fie protejate în conformitate cu directivele comunitare. Sunt de acord cu petiționarul. Parlamentul European invitase autoritățile competente să ia măsurile adecvate pentru a pune capăt acestor acestor încălcări, iar Comisia Europeană a organizat o întâlnire cu autoritățile spaniole în iunie 2012, tocmai pentru a le întreba ce măsuri preconizau să pună în aplicare pentru a remedia această situație. Această procedură de încălcare a tratatului deschisă împotriva unui stat membru nu are ca obiectiv să aducă statul membru respectiv în fața tribunalelor. Nu, această procedură este precedată de uh, o negociere amicală amiabilă, pe cale amiabilă care să permită o rezolvare a situației. Așadar, ne-am întâlnit cu autoritățile spaniole în iunie, am putut să clarificăm lucrurile împreună într-un mod satisfăcător. Cel puțin așa a fost situația până în iulie. Însă septembrie am primit uh, informații suplimentare din partea petiționarului, informații care ne-au fost foarte utile și a trebuit să reorganizăm o nouă reuniune cu autoritățile spaniole acum zece zile. Având în vedere valabilitatea informațiilor furnizate de către petiționar, dar și de către autoritățile spaniole, Comisia ei bine, comisia este, spuneam așadar, obligată să țină cont de informațiile puse la dispoziție de ambele părți și asta înainte să um, transmită o somație autorităților spaniole. Dacă nu am face asta, am pune sub semnul întrebării o rezolvare pozitivă a, proced- a, a, a acestei proceduri. Deci suntem obligați să facem asta. Uh, Într-adevăr, Există posibilitatea deschiderii unei proceduri de încălcare împotriva Spaniei, dar înainte de asta spuneam trebuie să ne asigurăm că respectăm noi înșine procedura stabilită pentru a nu uh, prejudicia în niciun fel procesul. Suntem în contact cu autoritățile spaniole care sunt responsabile de protecția acestei zone. Uh, de asemenea, suntem în contact și cu autoritățile de mediu și am cerut un studiu expertiză pentru a se vedea dacă există o legătură de cauzalitate între pomparea de apă și prejudiciile sau daunele potențiale aduse acestui sit. Studiul este în curs de pregătire și are ca obiectiv să propună și soluții care să să, să aducă un sfârșit al acestei situații. Este clar că există un impact asupra mediului, dar pentru moment nu s-a putut dovedi că se poate stabili o legătură de cauzalitate între pompare, între foraje și uh, aceste daune asupra mediului. Așadar, chiar dacă impactul este evident, legătura de cauzalitate nu s-a stabilit pentru toate zonele și nu putem să ignorăm și posibilitatea altor cauze, altor surse ale problemelor de mediu. În prezent există o serie de măsuri corective interimare în așteptarea finalizării studiilor uh, care sunt în curs. O întrerupere temporară a pompărilor pe parcursul verii, identificarea unor bazine hidrografice care trebuie protejate atât timp cât uh, studiile sunt în curs și o serie de măsuri care să permită uh, diminuarea uh, cantităților de apă extrase. De asemenea, în perioada iunie-octombrie autorităile au fost de, de acord să implementeze niște măsuri provizorii pentru a limita orice daune. Sunt măsuri provizorii care sunt puse în aplicare în așteptarea finalizării studiilor care se află astăzi în curs. Într-o a doua etapă, punem în aplicare un program de monitorizare a respectării acestor uh, măsuri pentru a evolua, pentru a evalua, îmi cer scuze, situația Uh, mediului acvifer și această monitorizare, această supraveghere se va face până în martie 2013. Concluziile studiilor nu au fost încă transmise comisiei și este clar că în urma acestor studii se vor putea adopta măsuri cu caracter definitiv, ca de exemplu stoparea uh, extracției, interdicția pompării de apă uh, la suprafață și o altă serie de, de măsuri. Există o întreagă serie de măsuri de prevenire care vizează tocmai uh, stoparea eventuală a procesului de extracție. Comisia s-a implicat în acest uh, proces cu toată seriozitatea, având în vedere volumul de informații deosebit de mare. Și suntem în curs de evaluare a acestor, uh, acestor date, însă nu trebuie să neglijăm faptul că autoritățile spaniole chiar fac eforturi pentru a pune capăt acestei situații ceea ce mm, mi se pare foarte clar este că acest proiect autorizat de acest, pro, acest proiect de extracție de apă a beneficiat de o autorizare, dar această autorizație a fost eliberată fără stabilirea unui, uh, unei analize de impact prealabile. Deci nu s-a făcut o evaluare ex ante. Și uh, acest lucru este deosebit de important. Într-adevăr, situația este problematică, se continuă extracția de apă, pomparea are loc chiar în absența evaluării de impact ex ante. Și din punctul nostru de vedere, având uh, în conformitate cu principiul uh, precauției din directiva privind habitatelor, această situație nu ar trebui să uh, continue. Pentru că principiul precauției se aplică în toate cazurile în care există un dubiu, există o îndoială. Din punctul nostru de vedere, autoritățile spaniole ar fi trebuit să uh, realizeze o evaluare de impact în amonte. Și având în vedere că autoritățile spaniole nu dispuneau de, de suficiente date sau de informații complete și că nu exista o certitudine care să permită evitarea unui impact negativ, ei bine, autoritățile spaniole ar fi trebuit să ia în calcul și posibilitatea unui impact negativ și în conformitate cu articolul 6 ar fi trebuit să aplice acest principiu de, de precauție. Iată așadar, uh, acestea sunt concluziile pe care le-am uh, definit în reuniunea noastră din luna mai. Am avut și alte uh, contacte cu autoritățile spaniole și, în lumina informațiilor de care dispunem, Trebuie ca această situație să fie uh, stopată cât mai rapid. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul colegei Miranda. Gracias, Presidenta. Eh, el seguimiento de esta petición que ya en mayo... Pues... Mulțumesc, doamnă președinte. Am analizat această problemă în mai Am analizat ce făcea guvernul, autoritățile competente și așa mai departe. Am înțeles că s-au făcut uh, câteva schimbări, însă ele nu sunt uh, suficiente. Am putut vedea că guvernul spaniol pur și simplu nu respectă directiva uh, Habitate, în acest caz și în altele. Prin mare considerăm că această petiție trebuie să rămână deschisă, asta în numele grupului verzilor. Mulțumim! Domnul Gases. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem de-a face cu o chestiune uh, în care timpul este absolut esențial. Cred că Comisia a reacționat uh, oarecum uh, lent în ceea ce privește acest uh, caz, în ceea ce privește lansarea procedurilor de încălcare. Cred că e important să susținem acest proces. Am făcut toate eforturile pentru a ne asigura că mecanismele corecte sunt aplicate pentru ca această procedură de încălcare să poată continua. Pe de altă parte, putem uh, observa din documentele pe care le-am uh, primit și pot să spun că nu cunosc toate uh, detaliile cu privire la informațiile din august 2012. Știu care e documentul, însă nu știu dacă după ce au mai existat informații suplimentare. Însă, din aceste informații pot să deduc de pe baza informațiilor transmise de guvernul spaniol din august 2012 că uh, s-a lansat o procedură pentru a avea o limită de un litru pe secundă uh, la izvorul Maguyos. un litru pe secundă în comparație cu 14 uh, pardon, în comparație cu 45 de litri pe secundă care se strângeau până acum e un lucru care demonstrează dorința de a rezolva problema. Există un plan de uh, monitorizare care merge până în martie 2013, dar uh, nu cred că au fost puse în aplicare măsuri uh, suficiente pentru a ne asigura că principiul precauției se aplică așa cum trebuie, așa cum ne-a amintit acum și Comisia. Cred că este foarte important să atragem atenția la faptul că în această situație specifică există o amenințare reală la adresa mediului. E important să analizăm cu foarte mare atenție toate aceste informații și uh, sunt de acord, dacă bine am înțeles ce spunea Comisia, că, fără niciun fel de întârziere, procedura de încălcare trebuie uh, inițiată. Nu vrem să ajungem într-o situație care nu poate fi uh, apoi uh, nicicum remediată. Mulțumesc! Vă mulțumesc, nu mai sunt alte solicitări de intervenție, așa că dau imediat cuvântul petiționarului pentru a răspunde. Bună empezar. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar să răspund uh, la uh, eurodeputatul care uh, tocmai și-a încheiat uh, intervenția, spunându-i că împărtășesc uh, opinia. Cred că uh, ar fi o soluție să existe o limitare la un litru pe secundă, când uh, anterior aveam de-a face cu 45 de litri pe uh, secundă. Însă aceasta nu este maniera adecvată prin care poate răspund, pot răspunde autoritățile uh, spaniole la această problemă. Până la urmă, totul e tratat ca un, pe un fel uh, de uh, glumă dacă tot se amână lucrurile până în martie anul viitor, situația va deveni și mai îngrijorătoare. M-am bucurat să aud uh, ceea ce a afirmat uh, Comisia, și anume că încă consideră că procedura de încălcare este necesară. Am ascultat îndeaproape ceea ce a avut de spus uh, Comisia și Comisia a afirmat că această procedură de încălcare va fi inițiată cât se poate de curând. Sper că așa stau uh, lucrurile și sper că foarte repede vom ajunge la o soluție finală pentru această zonă care este amenințată uh, serios. Și pentru a conchide, revin la ceea ce spuneam la început, și anume că trebuie să găsim o soluție satisfăcătoare Autoritățile uh, spaniole au spus autorităților europene și ne-am primit copii ale acestor răspunsuri că uh, se gândesc la un alt uh, sit pentru astfel de uh, măsuri. Cum spuneam și anterior și vreau să insist, uh, faptul că această zonă este mutată uh, într-un alt areal al uh, parcului uh, poate părea o soluție bună la această problemă, însă trebuie să uh, reținem ce spunea și Uniunea Europeană în ghidul uh, care însoțește această directivă, și anume că măsurile luate trebuie să fie unele care să țină cont de impact, chiar dacă acestea sunt uh, Uh, aplicate în afara uh, spațiilor protejate. Trebuie luat în considerare impactul pe care l-ar putea avea asupra ariilor protejate. Aceste uh, informații sunt absolut relevante. Mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc și Comisiei pentru contribuția sa o contribuție foarte detaliată și este clar că Comisia dă atenție acestui caz, dar există uh, probleme de probleme de birocrație, nu se poate reacționa la fel de rapid pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor. Noi uh, considerăm uh, că contribuția cetățenilor uh, este utilă și prin intermediul nostru cetățenii pot să se adreseze Comisiei Europene. Mă bucur că a existat schimburi de opinii importante între Comisie și cetățeni. Noi nu putem decât să păstrăm această petiție deschisă, așa cum au cerut colegii. Între timp vom monitoriza cu siguranță situația și uh, vom transmite și noi solicitări uh, autorităților spaniole și Comisiei Eh, cerem comisiei eh, dincolo de atitudinea sa severă să facă mai multă presiune pentru ca problema să fie rezolvată mai rapid. Mulțumesc, eh, vă mulțumesc pentru faptul că ați prezentat această petiție. Trecem la punctul următor. E vorba de petiția 813-2008 adresată de domnul Brian John Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Vom discuta separat, în ciuda ordinii de zi, petițiile de la punctul 10. Deci începem cu petiția 813-2008, adresată de domnul Brian John. Și dau cuvântul domnului Brian John acum, 5 minute. Uh, thank you, Chair. Uh, I'm grateful. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă bucur pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a mă adresa dumneavoastră din nou. Îngrijorarea mea se naște din faptul că Comisia pentru OMG-uri ia decizii care afectează viețile a milioane de cetățeni, în ciuda faptului că ONG-urile și publicul nu au deloc încredere în această comisie. Comisia a făcut presiuni pentru a se oferi acord pentru OMG-uri în ciuda unor dovezi de efecte directe și indirecte asupra animalelor și oamenilor. Comisia și EFSA au uh, ignorat animozitatea publică în ceea ce privește OMG-urile și uh, petițiile uh, care au strâns mai mult de 1,2 milioane semnături. Anul trecut am enumerat uh, șase puncte la uh, aspectul 3 care includ metodele părtinitoare folosite de EFSA în a recomanda aprobarea OMG-urilor. EFSA și Comisia n-au făcut nimic pentru a rezolva uh, preocupările mele, deși s-au făcut um, uh, anumite, uh, s-au întreprins anumite măsuri pentru a um, rezolva problema um, din domeniu. Recent, profesorul Seralini și alții au publicat uh, un prim studiu în ceea ce privește toxicitatea uh, pe termen lung uh, a furajelor Uh, sau a uh, porumbului NK603. S-au tras semnale de uh, alarmă cu atenție și totul s-a bazat pe un experiment uh, uh care s-a uh, efectuat la standarde cele mai înalte. Uh, oamenii uh, oameni de știință știu deja aceste lucruri, că uh, anumite OMG-uri sunt foarte toxice pentru culturile din jur și că furajele sau alimentele bazate pe OMG, uh, OMG-uri aduc efecte negative asupra fertilității sau asupra funcționării anumitor organe. Însă EFSA și Comitetul său științific din domeniu au ignorat cu totul aceste studii. Când s-au publicat aceste studii, noi am solicitat EFSA să analizeze aceste studii cu atenție. Am uh, înaintat un moratoriu pentru a solicita uh, eventual repetarea experimentului francezilor și, uh, de asemenea, am solicitat avize suplimentare pentru NK603 pentru a vedea dacă sunt valabile rezultatele studiului Seralini. Comisia a solicitat într-adevăr un aviz în legătură cu acest document Seralini, dar, din câte am înțeles, EFSO a mai emis în săptămânile următoare aviz vize suplimentare și totuși nimic nu s-a întâmplat. Pe 8 octombrie, la o lună după publicarea studiului, Comisia a oferit aprobare de uh, comercializare pe piață a uh, unor diverse OMG-uri. Asta demonstrează că Comisia și EFSA au abandonat uh, cu totul principiul precauției, astfel contravenind principiilor directivei. Și cum subliniam și în uh, scrisoarea noastră către comisia dumneavoastră, răspunsul comisiei uh, la acest document Seralini a fost aproape uh, instantaneu. De la bun început s-au căutat probleme în acest document și s-a încercat discreditarea autorilor acestui studiu. s-au uh, adus argumente, uh, așa zis, științifice, care însă au fost uh, respinse de uh, cercetătorii din domeniu. Autorii studiului au fost uh, criticați că nu au respectat anumite protocoale de laborator, uh, care acum uh, lipsesc cu totul în studiile Monsanto. De asemenea, s-a solicitat uh, date din partea echipei franceze, câtă vreme acest lucru nu a fost solicitat și companiei Monsanto. Se pare că uh, EFSA uh, a stabilit un task force multidisciplinar însărcinat cu atacarea acestui studiu Seralini pe toate fronturile. Uh, grupul implica pe Andrew Chesson, Per Bergman și un grup de funcționari din cadrul EFSA. Pe 28 septembrie acești oficiali au organizat o teleconferință cu anumiți funcționari din statele membre pentru a ajunge la opinie comună în ceea ce privește studiul Seralini și pentru a elimina opiniile divergențe. Această teleconferință nu vizează viza uh, chestiunile care țin de sănătate și siguranță, ci pur și simplu uh, se limita uh, la protejarea reputației celor care au aprobat folosirea MG-urilor în Europa în ultima decadă cât vreme grupul uh, își desfășura uh, activitatea, uh, profesorul Seralini și colegii săi au fost discreditați tot timpul. Știm numele celor responsabili pentru această campanie, care a culminat în noiembrie cu o declarație a EFSA. De unde a venit mandatul lor și cum au avut ei dreptul să pună în discuție acest studiu? Acest grup a fost promovat prin biroul de presă, fără niciun fel de consultări, știindu-se faptul uh, că media va uh, accepta poziția acestui grup. Asta înseamnă, după părerea noastră, abuz de putere. Pe baza uh, celor spuse până acum, acuzăm Comisia și EFSA că au au lucrat împreună pentru a distruge credibilitatea uh, acestui grup uh, de cercetători foarte bine uh, pregătiți. De asemenea, uh, se încearcă acoperirea neajunsurilor NK603 și nu se ia în considerare deloc etica științifică și, de asemenea, protecția consumatorilor. Presupunem că Comisia Europeană ar trebui să trateze siguranța, sănătatea publicului ca prioritate majoră însă până la urmă nu se întâmplă altceva decât să se financeze o industrie a OMG-urilor uh, coruptă, se uh, protejează reputația uh, și oficialilor EFSA și a Comisiei Speciale a EFSA pentru OMG-uri. După părerea mea, toți aceștia sunt vinovați de neglijență și incompetență la locul de muncă. Oricum, acest uh, comitet trebuie desfințat înainte să uh, facă uh, și mai mult rău. Oare ce poate face Comisia pentru Petiții din Parlament uh, uh în acest sens? Nu știu uh, sigur, dar uh, ar trebui uh, să uh, se ia măsuri urgente împotriva Comisiei și uh, EFSA. Mulțumesc. În numele Comisiei are cuvântul domnul Eric Cudule. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să amintesc domnului John Bryan că EFSA nu poate să fie acuzată ca favorizând industria. Este un organism independent care își bazează independența pe multidisciplinaritatea membrilor consiliilor din cadrul său. Nu este un aviz uh, care este o cole- uh, unic, este o cole- un aviz uh, care reprezintă o colecție diferite avize și Um, membrii acestor uh, grupuri sunt selecționați în mod foarte riguros, care au declarații de interese, care um, sunt uh, foarte supravegheați de cei de la EFSA și de um, uh, grupul de selecție. Într-adevăr, unii, după ce părăsesc EFSA, intră în industrie. Acest lucru, din păcate, nu e interzis aceste lucruri se întâmplă când oamenii lucrează cu contracte pe durată nedeterminată, apoi pot uh, să intre în domeniul privat dacă doresc acest lucru sau să revină în administrație. Pe de altă parte, liniile directoare pe care le folosește EFSA pentru a evalua solicitările uh, Uh, cererile din partea întreprinderilor private sunt linii directoare foarte elaborate, foarte detaliate și poate vom uh, discuta despre acestea când vom examina a doua petiție. În legătură cu criticile privind accesul la documente, solicitările, cererile de acces la documente sunt uh, Um, respectă un regulament general al Comisiei. Avem datoria de a da acces la toate informațiile științifice, inclusiv la datele brute, dacă ni se cere acest lucru. Există, bineînțeles, și informații confidențiale, dar sunt puține și se referă la informații care ar putea atinge Uh, date sensibile ale întreprinderii sau a date personale ale oamenilor de știință sau uh, uh, um, secvența ADN. În legătură cu studiul procesului profesorului Seralini, în legătură cu um, produsul MK603, au existat solicitări de, de acces la documente, una din partea profesorului Seralini și EFSA a comunicat toate informațiile necesare. Deci nu putem spune că EFSA ascunde uh, aceste informații științifici, uh, științifice și uh, există un drept de acces al petiționarilor și al publicului în general. În legătură cu accesul la mm, uh, organismele modificate genetic și la semințe, domnul John Bryan a primit deja un răspuns Aș dori doar să amintesc aici faptul că Uniunea Europeană a finanțat uh, numeroase proiecte de cercetare independente în legătură cu securitatea sanitară a OMG-urilor de 20 de ani încoace. Colegii noștri de la Direcția Generală pentru Cercetare finanțează multe studii. Uh, ultimele două programe în curs în momentul de față, programul GRAS și uh, GMC Food, um, există și arată că fondurile publice finanțează, există și finanțează um, studii independente. Aș dori să vorbesc despre studiul profesorului Seralini. E adevărat că în momentul în care rezultatele acestui studiu au fost publicate în uh, presa generalistă, Comisia a fost interesată de rezultatele acestei uh, anchete și mulți, uh, multe lume a văzut uh, fotografiile cu acești uh, um, aceste rozătoare cu uh, tumori enorme. Și de aceea am cerut organizației EFSA să ne transmită foarte rapid, nu în șase luni, ci în două, trei săptămâni, uh, să ne transmită avizul său în legătură cu acest studiu. EFSA a comunicat un prim uh, aviz uh, uh, confirmat un al doilea trimis săptămâna trecută și acest aviz este coerent cu cele ale șase, opt, șase alte agenții ale statelor membre și ale unor agenții din state terțe din Noua Zeelandă, din Australia, din Brazilia, din Canada, din Statele Unite. Deci, multe agenții științifice au coroborat avizul EFSA, um, ceea ce ne permite să tragem concluzia că există o comunitate de opinie în comunitatea științifică, uh, deci uh, opinii comune și echivalente cu cele de la EFSA. Uh, noi, bineînțeles, doream să știm dacă EFSA putea să fie sau nu acuzată de înțelegere cu industriile biotech. Uh, noi apărăm independența agenției EFSA și suntem absolut convinși că EFSA este un organism independent. Refuzăm acuzațiile că ar exista o conspirație la EFSA împotriva profesorului Seralini și împotriva studiului său. Prioritatea noastră, prioritatea Comisiei și a Direcției Generale pentru Sănătate și pentru Consumatori este aceea de a proteja sănătatea oamenilor. Acest lucru poate să fie confirmat de numeroasele atacuri directe sau în Curtea de Justiție de la Luxemburg uh, ale diferitelor companii împotriva Comisiei. Deci uh, uh, Comisia este atacată la Curtea de Justiție, mai ales și, în general, câștigăm aceste, în aceste cazuri. Toate atacurile împotriva Comisiei, fie că e vorba de organisme modificate genetic, fie că e vorba de pesticide, arată că aceste întreprinderi consideră Comisia mult prea severă. Dar, până la urmă, Curtea ne dă dreptate. Deci, nu putem accepta punctul de vedere din această petiție mai ales că ar fi o conspirație sau că EFSA nu ar fi un organism independent sau în legătură cu uh, o abordare incompletă a problemei. Noi considerăm că am uh, folosit toată energia necesară pentru a face lumină în această anchetă în legătură cu studiul profesorului Seralini Um, care era dubios uh, în, uh, după noi, dar având în vedere că multe agenții, nu doar EFSA, au avut avize similare, nu putem decât să tragem concluzia că condițiile acestui studiu nu sunt uh, de cel mai înalt nivel științific. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Are cuvântul Domnul Taidor. Îmi cer scuze. Pur și simplu nu vine să cred ce am auzit. Vă mulțumesc, uh, domnule reprezentant al Comisiei. Doresc să iau cuvântul pentru a sprijini, uh, pentru a sprijini petițiile lui Brian John uh, și petiția 305 pe care o vom discuta. Această agenție are obiectivul de a face evaluări de risc în legătură cu siguranța alimentelor. Ia decizii care afectează sănătatea milioane de cetățeni europeni. Eu, unul, sunt foarte preocupat când uh, aud um, afirmațiile în legătură cu problemele legate de OMG-uri și uh, sunt foarte contrariat de modul în care Comisia expediază studiul Seralini și faptul că s-a ajuns așa de repede la uh, concluzia că studiul nu a fost realizat conform unei metodologii corecte. Eu cred că s-a ajuns foarte repede la astfel de uh, concluzie și uh, dacă vedem ce produse sunt vândute uh, pentru consumul de către oameni și animale, cred că uh, comportamentul uh, comisiei nu este unul chipzuit. Uh, principiul precauției menționat de domnul John a fost oare suficient luat în considerație? Și chiar dacă raportul Seralini uh, subliniază efecte negative pe termen lung, EFSA a expediat uh, aceste concluzii. Comisia a spus că EFSA este un organism independent și că poate să creadă concluziile sale, dar, bineînțeles, EFSA nu, uh, nu ar spune altceva, nu-i așa? Deci, având în vedere contribuțiile celor cu anumite interese, tocmai asta s-ar spune în ciuda faptului că uh, zeci de oameni de știință independenți au semnat o scrisoare deschisă în care sprijină rezultatele și metodologia studiului Seralini. Așa că nu știu ce vom mai face, pentru că Comisia tocmai ne-a spus că știe despre ce vorbește și EFSA este independentă, dar din păcate în situație de risc se află săracul consumator. Și eu aș răi să știu acum ce facem în mod concret Uh, poate am putea locui acest uh, uh, organism, acest consiliu al OMG-urilor cu persoane fără interese în industria organismelor modificate genetic. E prea mult să cerem un organism independent care se pronunță în legătură cu siguranța alimentației? Aș dori să spun comisarului Borg Uh, că trebuie să ceară companiilor teste pe termen lung în legătură cu uh, produsele lor. Uh, situația celor șobolani din poze nu este un accident. Uh, studiul a fost făcut uh, în uh, condiții bine organizate și e incredibil că Comisia expediază rezultatele cu atâta ușurință. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc! Gracias, Domnul Mețes. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-un raport din 2010, într-o comunicare a Comisiei Europene din 2010, trimisă Comisiei pentru Petiții, Comisia ne spunea că consideră că Protecția sănătății oamenilor și animalelor reprezintă o prioritate absolută și se angaja să garanteze că semințele, alimentele, furajele uh, cu organisme modificate genetic nu vor fi uh, autorizate decât dacă sigur nu au uh, repercusiuni negative asupra sănătății oamenilor, animalelor sau asupra mediului. Și Parlamentul European sprijină această poziție. 100%. Eu cred că acesta trebuie să fie firul roșu care să ne ghideze în momentul în care vorbim despre efectele organismelor modificate genetic asupra mm, sănătății oamenilor, animalelor și așa mai departe. Deci există exigență uh, conform principiului de precauțiune care trebuie să aibă câștig de cauză. Trebuie să se țină cont de acest principiu de precauție. Nu trebuie să adoptăm poziții prea repede. Așa cum s-a întâmplat uh, cu, în cazul studiului uh, Seralini. Comisia a amintit adineauri faptul că ne aflăm uh, într-un moment în care uh, se intră în conflict interese foarte puternice de toate tipurile. Nu trebuie să le prezentăm aici. E clar că există conflicte de interese. Deci trebuie să dăm dovadă de prudență înainte de a trage concluzii. Comunitatea științifică este împărțită există avize științifice fondate, bazate pe date concrete și aceste studii ajung la concluzii diferite. Și cred că e important ca EFSA să fie foarte prudentă, să nu se precipite, să nu se grăbească când ia poziții. EFSA poate ar trebui să ceară mai întâi uh, mai multe informații, să facă studii, consultații um, următoare, uh, ulterioare, să ceară avize oamenilor de știință, mai ales uh, din domeniul universitar, din sectorul public, care nu au legături sau nu depind de interese, să spunem, sectoriale. Deci, principiul precauției, principiul prudenței sunt uh, principii care trebuie să se aplice și, plecând de aici, cred că este necesar ca aceste petiții să rămână deschisă, să continue să fie examinată și autoritatea europeană uh, pentru securitatea alimentelor să nu considere că poziția pe care a adoptată este una definitivă Uh, pentru Comisia Europeană și Comisia Europeană trebuie să dea dovadă de prudență. E nevoie de mai multe studii, de mai multe analize științifice, respectându-se principiul precauției și prudenței. Poate ar trebui chiar să-l invităm pe profesorul Seralini uh, um, la o întâlnire cu noi pentru a ne prezenta studiul său, amploarea sa, pentru a putea confronta confrunta cele două părți pentru a judeca sing- uh, noi înșine uh, dovezile. Doamna Oaken. I'll do, do it uh, uh, brief. Just have... Foarte pe scurt. Am câteva cuvinte pentru comisie despre capacitate și incapacitate. Nu e vorba aici să judecăm dacă persoanele implicate sunt persoane uh, bune sau decente. Ceea ce ne interesează este aplicarea unor, obiect, unor um, criterii obiective și dacă există o legătură atât de apropiată cu industria, cum este cazul anumitor membri din EFSA, atunci nu pot să fie uh, neutri, mai ales când ne uităm la această industrie care se concentrează toată în jurul uh, Monsanto. Trebuie să fim foarte atenți. Pentru că Monsanto neagă orice efecte negative ale uh, semințelor lor, care, efecte care nu pot fi uh, combătute cu niciun fel de uh, pesticide, iar eficiența acelor uh, recolte scade. Și noi vorbim despre sănătatea oamenilor și în aceste cazuri comisia trebuie să fie mai atentă. atunci când spune că EFSA este independentă. EFSA ar trebui să fie independentă, dar nu este întotdeauna obiectivă. Și am văzut uh, aceleași cazuri și în um, discuțiile despre industria farmaceutică și ni s-a spus același lucru. De unde să mai găsim alți oameni decât ăștia? Nu este adevărat. Știm că ei există. Acum se pune întrebarea ce facem ca să-i găsim. Deci trebuie să ne păstrăm ochii deschiși, să îi susținem pe petiționari și să ne spunem că înainte de toate noi suntem în slujba cetățenilor și cetățenii așteaptă de la noi să-i protejăm. Și um, dacă transparența este afectată, trebuie să uh, spunem acest lucru. A fost uh, o discuție similară și în legătură cu Agenția Europeană a Medicamentelor și cei de acolo încă mai eliberează uh, autorizații pentru medicamente împotriva uh, gripei porcine, cum este Tamiflu, chiar dacă nu există niciun fel de dovadă a eficienței acestora și niciun fel de autorizație. Mulțumesc, domnul Zeber. Mulțumesc. Sunt convins că nu e deloc ușor nici pentru EFSA, nici pentru Comisie să facă studii obiective într-un domeniu atât de controversat sau să evalueze rezultatele acestor studii, însă înțelegem criticile aduse EFSA Sper că conducerea EFSA și noul comisar pe sănătate va stabili, vor stabili împreună niște reguli mai clare în ceea ce privește conflictul de interese. Nu voi fi la fel de uh, strict ca doamna Aucăn, care spune că nimeni din industrie nu ar trebui să participe la acest proces. Aș spune doar că regulile trebuie să fie mai stricte, mai restrictive, transparența trebuie să crească și să nu mai avem probleme de de influențare a procesului. Faptele sunt foarte controversate în acest caz. Și mulți din colegii mei de la Comisia Envi susțin că este important să se definească niște reguli mai clare pentru EFSA, care să se aplice de altfel și altor agenții, cum este și EMA. Toate aceste discuții legate de imparțialitate sunt esențiale pentru reputația EFSA și pentru reputația altor agenții europene. De asemenea, nu sunt un uh, expert științific, dar sunt puțin surprins uh, de toată situația cu studiul Seralini. Cred că comisia s-a pronunțat foarte repede, poate ar fi bine să se uite puțin înapoi, să vadă ce greșeli s-au făcut uh, Pentru că este un domeniu deosebit de controversat și aș ruga Comisia să analizeze mai bine aceste elemente critice și să ne facă un rezumat al studiului. Odată cu autorizarea OMG-urilor, nu s-a analizat suficient situația efectelor pe termen lung. Nu s-a stabilit impactul pe care OMG-urile pot să le aibă asupra biotopilor, asupra unor aspecte care nu au fost analizate suficient. Trebuie să avem o atitudine mai prudentă. Este esențial să aplicăm principiul precauției. De fiecare dată când există o îndoială sau un dubiu, trebuie să ne gândim la interesul mediului înconjurător. Știu că nu este ușor, dar avem din ce în ce mai multe state membre care resping OMG-urile și la un moment dat Comisia va trebui să înceapă să reflecteze Pentru că va fi foarte greu ca anumite decizii să mai fie luate uh, în uh, cadrul instituțiilor uh, europene și din statele membre. Este o problemă politică, dar în același timp o problemă importantă pentru cetățeni, pentru companii și este nevoie de claritate. Și câteva cuvinte și despre beneficiile acestor tehnologii. Se spune că este o modalitate de salvare agriculturii europene. Știu că sunt multe viziuni divergente în uh, statele membre și poate am putea beneficia de niște informații statistice pentru a vedea care este impactul asupra fermierilor, asupra agricultorilor? Mulțumesc, doamna, doamna Miranda. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este un subiect de interes public. Însă, dincolo de toate acestea, avem de-a face cu apărarea intereselor alegătorilor noștri, alegători care sunt militanți pentru mediu, care sunt agricultori sau cetățeni interesați de problema OMG-urilor. Despre cartofi, eu provin dintr-o țară care este una din, unul, din principalele, unul din principalii producători, îmi cer scuze, de cartofi din uh, Europa. Noi am autorizat uh, OMG-urile și avem zone unde coexistă și producții uh, OMG și producții nemodificate genetic. Sunt foarte apropiate și mă întreb cum putem să garantăm faptul că și culturile tradiționale, convenționale, pot să coexiste cu cele modificate genetic. Știți că natura nu are frontiere, polenul circulă culturile se contaminează între ele și atunci mă întreb de ce nu se stabilește o distanță suficientă. Vă reamintesc decizia Curții de Justiție din 6 septembrie privind dreptul de a avea miere fără organisme modificate genetic. Trebuie să existe niște reguli care să ne permită să avem uh, polen fără organ- organisme modificate genetic. Autorizarea cultivării de organisme modificate genetic este un proces în curs, uh, în evoluție, și care se referă de altfel și la noi varietăți de cartofi care sunt uh, cultivați pentru uh, scopuri alimentare, dar și pentru scopuri de producție de hârtie. Ce ne dorim? O agricultură durabilă sau o agricultură care încurajează producții care au consecințe și efecte negative pentru oameni și animale? Eu cred că este o problemă gravă. Și aș mai reveni asupra unui subiect important. Procedura de evaluare a riscurilor există incertitudini și dubii științifice cu privire la caracterul periculos al acestor organisme, periculos pentru sănătate și pentru mediu. Și mă întreb ce s-a întâmplat cu aceste studii. Mulțumesc, doamna președintă. Are acum uh, cuvântul petiționarul pentru un uh, minut. Mulțumesc. Am fost foarte dezamăgit de răspunsul comisiei un răspuns care n-a făcut decât să repete că știm ce facem, știm ce face EFSA, EFSA are o atitudine responsabilă, este formată din uh, oameni de știință, deștepți, care știu ce mm, au de făcut, de ce trebuie să-i punem sub, uh, să le punem integritatea sub semnul întrebării? Ei bine, cred că mm, multe uh, foruri științifice au pus sub semnul întrebării uh, neutralitatea EFSA. Iar uh, cei care sprijină uh, poziția EFSA vine din țări care au politici uh, în favoarea organismelor modificate genetic. Iar cei care critică sunt oameni de știință independenți uh, care n-au uh, niciun fel de interes în ceea ce vește Monsanto sau alți producători de alimente și de semințe modificate genetic. Și aceștia au, uh, acești oameni de știință neutri au susținut concluziile raportului Seralini și ar trebui să le dăm, să-i ascultăm. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru participarea la dezbatere. Sigur, petiția nu o vom închide acum pentru că reacția comisiei nu a fost satisfăcătoare pentru toți colegii care consideră că trebuie încă să evalueze uh, situația. Eu sunt de acord cu ei și cred că putem accepta și solicitarea colegului Garces de a-l invita pe autorul, autorul studiului aceasta ar putea fi o uh, propunere interesantă pentru a intra în meritul subiectului, pentru apoi uh, să putem uh, evalua mai critic poziția Comisiei de sprijin um, activităților EFSA. Deci dacă sunteți de acord, lăsăm petiția deschisă și voi propune Uh, să-l invităm uh, pe uh, profesorul Seralini și eventual și conducerea EFSA pentru a continua să discutăm subiectul. Nu sunt obiecții? Trecem atunci la următoarele două petiții. Cred că trebuie să dau din nou cuvântul domnului Brian John, căruia îi cer să se exprime mai pe scurt pentru că revine asupra subiectului chiar dacă din altă optică. Îi dau două minute pentru a aborda subiectul uh, care va uh, în legătură cu petiția 305-2010. Thank you, Chair. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu uh, succint. Cred că mulți uh, au uh, prezentarea scrisă uh, Uh, care conține mai multe detalii. În numele cercetătorilor care au înaintat această formă de protest în 2010 și a celor care și-au exprimat sprijinul pentru el, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru șansa de a ne prezenta din nou cazul, pe motivul că um, nu au fost luate în considerare preocupările noastre. Proiectul de regulament uh, a avizat uh, o intensificare a ritmului în care se aprobă folosirea OMG-ului. Nu s-a bazat pe dovezi științifice, ci pe o grabă politică. Nu știm care este statutul actual al acestui document acum. Credem că nu a primit uh, vreo examinare din partea Parlamentului, uh, ci uh, este analizat secret în cadrul DigiSanco. Obiectăm la rolul crucial jucat de EFSA în redactarea acestui regulament și considerăm că EFSA acum joacă un rol ilegal în formularea politicilor europene în ceea ce privește OMG-urile. EFSA recunoaște că Uh, în viitor va fi discretă în ceea ce privește analizarea datelor implicate în acest uh, proces. Această discreție, uh, această discreție nu este nicăieri consemnată în lege. Cetățenii Europei au dreptul să obiecteze, așadar. Sunt câteva aspecte cheie de luat în considerare EFSA încă consideră că analizele de risc comparative sunt procedura uh, standard și acceptă uh, conceptul de uh, echivalență substanțială, un concept care nu este deloc științific. Uh, ideea regulamentelor speciale pentru OMG-uri uh, este că pot apărea schimbări uh, în natura plantelor datorită toxicității pesticidelor folosite, ierbicidelor și așa mai departe. Toate acestea trebuie să facă obiectul unor teste, pentru că altfel putem considera că planta este sigură pentru a fi consumată. Practic, uh, asistăm la o încălcare a uh, directivei. Implementarea acestui regulament de care vorbim nu cere solicitanților uh, să facă teste pentru impactul asupra mediului, deci teste care să vizeze siguranța organismelor modificate genetic. În conformitate cu regulamentul, atât industria cât și reglementatorii pot să uh, refuze să ia în considerare schimbări uh, în natura plantelor pentru că pot fi considerate uh, nerelevante din perspectivă biologică, deși nu știu exact ce înseamnă uh, asta. EFSA își păstrează opțiunea de a renunța la studiile științifice dacă consideră că acest mod de lucru este adecvat. Acest fapt nou ni se pare complet inacceptabil. Aceste uh, studii care uh, există uh, analizează impactul OMG-urilor asupra culturilor adiacente. Doamna președinte, puteți conchide, vă rugăm. Da, mai sunt câteva aspecte pe care aș dori să le menționez, dar ajung la uh, concluzii. Uh, procesul de analiză a riscului în ceea ce privește OMG-ul uh, este uh, guvernat de o grabă politică care subminează regulamentele existente și care trădează intențiile Consiliului pentru Mediu din decembrie 2008, care a cerut niște reforme. Regulamentul, în forma sa actuală, ar duce la aprobarea unor specii de OMG-uri diverse care ar putea avea consecințe neprevăzute e nevoie să se schimbe și anumite politici. Prin urmare, uh, solicităm Parlamentului să uh, respingă nou regulament de implementare și să se asigure că DigiSanco nu uh, va aplica vreodată acest regulament. Comitetul pentru OMG Alefsa este total nepotrivit să se ocupe de aceste sarcini. Sănătatea publică trebuie pusă înaintea grabei politice. Am dorit ca această petiție să fie uh, luată în considerare și în numele altor europeni preocupați de uh, această situație. Și vă rog să considerați și argumentele pe care le-am înaintat. Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Budele din nou. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să reiau uh, diversele informații pe care le-am oferit în legătură cu orientările EFSA cu privire la uh, lipsa de transparență din uh, acest proces. Au existat mai multe faze de consultare uh, organizate de EFSA și Comisie în ceea ce privește aceste noi orientări, cum anume ar trebui prezentat dosarul pentru cultură sau pentru alimentație. Acest proces a fost foarte transparent, toți actorii implicați, toate ONG-urile au putut să-și dea cu părerea. Parlamentul de asemenea a fost invitat, pentru că au existat uh, mai multe conversații și uh, scrisori uh, transmise fostului comisar Dali, la care dânsul a răspuns anterior. anterior. Parlamentul a fost consultat în faza de adoptare. Deocamdată suntem și va fi consultat în faza de adoptare pentru că deocamdată suntem într-o fază de reflexie aceste orientări uh, au uh, fost uh, gândite tocmai pornind de la studiul domnului Seralini pentru a ști exact unde ne aflăm în legătură cu această problemă a toxicității pe termen scurt sau mediu. E fals să spunem că acesta a fost un gest în favoarea organismelor modificate genetic, pentru că știți, Statele Unite, Brazilia, Argentina, Canada au făcut demersuri pentru a-și exprima nemulțumirea vis-a-vis -vis de aceste orientări. Ei uh, uh, au uh, exprimat uh, avize care merg împotriva uh, opiniei Comisiei, uh, spunând că aceste orientări nu sunt bazate pe dovezile științifice. Noi am uh, dorit să consolidăm aceste orientări, uh, anumite aspecte care vizează uh, anumite studii de toxicitate la 80 de zile, fapt neimpus de EFSA. Nu am impus acest termen în proiectul uh, de uh, ghid, de orientări, pentru că sunt organizații uh, neguvernamentale care au opinii similare cu cele ale petiționarilor. Evident, Am pus la punct această procedură pentru a putea să fie adoptată după aceea. Cum vă spuneam, am uh, inițiat acest proiect de discuții cu statele uh, membre pentru că uh, așteptam uh, studiile uh, domnului Seralini, rezultatele acestora, pentru a ști exact uh, cum stau lucrurile. Și se pare că acest uh, proiect uh, Uh, va fi adus în discuție mai uh, uh, târziu. Pe scurt, asta e ceea ce doream să vă spun, doamnă președinte, în legătură cu acest proiect. Mulțumesc, nu solicită nimeni intervenție, dar după ce am ascultat comisia, cred că și această petiție trebuie să rămână deschisă pentru a se putea evalua alături de dumneavoastră rezultatul procedurii. Deci lăsăm decisă, deschisă această petiție și o vom rediscuta ulterior. Sperăm împreună cu cealaltă și în prezența, prezența autorului studiului. Deci uh, încheiem acum acest bloc de petiții. Mulțumesc petiționarului, domnului Brian John, uh, pentru faptul că ne-a adus uh, această chestiune în atenție și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Avem acum uh, trei petiții care vor fi discutate împreună. Petiția 1278, petiția 1302 și petiția 1525. Toate trei uh, sunt din 2010 și au ca obiect presupusa încălcarea dreptului comunitar în legătură cu reînnoirea contractelor de muncă pe durată determinată în Italia. Um, sunt, prezente două, uh, sunt prezenți doi petiționari. Prima este uh, doamna Maria Piza, care are cuvântul două minute și jumătate. Eu. Bună seara! Eu am început să lucrez în calitate de asistent administrativ în anul școlar 2000-2001 cu uh, supleanțe de scurtă durată și în anii 2003-2004 uh, și 2009-2010 uh, pentru a satisface nevoi profesionale în cadrul acestei categorii profesionale. În guvernul italian a încălcat directiva 1999-70CE din 28 iunie 1999 în ceea ce privește acordul cadru um, cu sindicatele în legătură cu contractele pe perioadă determinată și dispozițiile legii 368-2001 și ordonanța ministerială 91-2004. Doamna președinte, eh, cere petiționarei să citească mai încet și mai aproape de microfon. Are... Prevede că i candidati utilmente colocati nella... Se uh, prevede ca uh, grila, uh, cei uh, care sunt încădrați în grila permanentă sunt uh, uh, angajați cu contract pe termen uh, nedeterminat uh, conform uh, legilor în curs. Am prestat servicii fără probleme șapte ani consecutiv și am obținut dreptul uh, ca contractul meu pe o perioadă determinată să se transforme în contract uh, de lucru pe durată nedeterminată. Ministerul Învățământului uh, nu recunoaște că a abuzat ani de zile de munca mea prin contracte pe perioadă determinată și m-a concediat fără perspective pe viitor. Această situație uh, a fost determinată de reduceri bugetare realizate în 2008 și 2011 și alte uh, prevederi, cum ar fi decretul uh, din 28 ianuarie 2010 privind mobilitatea profesională al colaboratorilor um, și decretul ministerial al 17 pe 2012 în legătură cu prelungirea mobilității profesionale. Ambele prevederi au uh, sustras 40% uh, din posturile asistenților administrativi precari uh, dar uh, au păstrat pozițiile colaboratorilor deja în post. Conform legii 111-2011, Um, s-a aprobat o trecere a profesorilor nepotriviți pentru învățământ în parte, pe o parte din posturile vacante de asistenți administrativi. Uh, Ministerul mă blochează într-un statut precar și a uh, profitat de munca mea în condiții uh, precare, discriminatorii și a abuzat de demnitatea mea de lucrător și cetățean. Uh, pe baza reînnoirii contractelor uh, nu mi-a permis o stabilizare și am devenit dependentă din punct de vedere economic de acest uh, post Având în vedere situația economică și uh, situația șomajului, nu îmi mai pot sprijini familia, familia mea nu, mai, mai, nu are suficiente mijloace pentru a tări și consecințele asupra sănătății mele um, psihică și fizice au fost importante. um, Italia cere cetățenilor să respecte regulile, dar în momentul în care Uniunea Europeană prevede uh, linii directoare mai favorabile lucrătorilor decât eh, obligațiile, decât legea națională, uh, nu se respectă ehm, aceste uh, directive. Uh, Uh, Italia aparține Uniunii Europene și eu mă adresez Uniunii pentru a obține justiție, având în vedere că mi-au fost încălcate drepturile uh, fundamentale. Ordinea juridică italiană se demonstrează inadecvată și nu îmi permite exercitarea propriilor drepturi, având în vedere termenele foarte lungi în procesul civil și având în vedere um, că procedura este foarte greoaie. Uh, Italia continuă uh, să nu respecte drepturile fundamentale ale ONU-ului prevăzute în Constituția Italiei și Tratatul European, uh, dă dovadă de aroganță și nu, um, a, nu aplică dreptul european. Mulțumesc. Două minute. Are cuvântul două minute și jumătate acum doamna Chiara Patane. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu o reprezint pe doamna Pizzati Valeria uh, și uh, dânsa a fost introduse în uh, ghidul permanent al asistenților administrativi din regiunea Catania și a avut contracte pe perioade determinate cu Ministerul Învățământului um, a lucrat pe bază de contracte de la 1 septembrie la 31 august în fiecare an deci a avut un raport de muncă continuu de șase ani, dar și în acest caz Ministerul Învățământului a încălcat Directiva Europeană 70 din 99 eh, și raportul, eh, mm, acordul cadru în legătură cu eh, activitatea pe perioadă determinată. Trebuie să subliniem faptul că diferitele contracte um, prelungite de la an la an uh, au un, ca obiect raportul de muncă și obiectivul era să um, uh, ofere Ministerului de Învățământ suficient uh, personal uh, în regiunea Catania. Um, guvernele Berlusconi și Monti au redus mult uh, bugetele pentru învățământul public, Uh, și uh, repercusiunile acestor uh, um, reducerile bugetului au fost acelea de a reduce posturile administratorilor în școli, mai ales posturile precare cu profilul de asistent administrativ și avocatul pe care îl reprezint a făcut recurs împotriva decretului Ministerului 17 uh, din 9 februarie 2012 în legătură cu mobilitatea profesională respectivă pentru că prezintă vicii de legitimitate. E vorba de o derogare fără justificare de la principiul concursului public prevăzut uh, de articolul 93 uh, din Constituție. Curtea Constituțională a repetat că acest, uh, de la acest principiu se poate face derogare numai dacă derogarea răspunde la criterii de rezonabilitate sau apără principii de ordin constituțional. Aici nu există motiv pentru a justifica această procedură colaboratorii în școli care au făcut uh, obiectul acestor proceduri uh, nu respectă condițiile necesare pentru uh, o astfel de procedură de mobilitate verticală nu se respectă nici articolul 52 din decretul legislativ 165 din 2001, și uh, s-a uh, dispus ca uh, să se, um, că s-au ocupat mai mult de 50% din posturile create și avocatul doamnei Matei a avansat în instanță solicitarea suspendării imediate a efectelor acestui decret, dar Tribunalul uh, nu uh, a acceptat această solicitare, a afirmat că această procedură de mobilitate nu trebuie să fie considerată concurs public, în ciuda uh, hotărârilor Curții de Casație care definește procedurile de mobilitate verticală ca fiind um, adevărate concursuri publice. În concluzie, trebuie să subliniem faptul că situația doamnei Pizzati este un exemplu uh, pentru că dânsa a avut de suferit și de pe urma acestei mobilități uh, verticale și de pe urma repetării unor uh, contracte uh, pe perioadă determinată pe, termene, pe un termen de mai mult de 36 de luni. De aceea a depus această petiție la comisia dumneavoastră. Mulțumesc. La parola. Vă mulțumesc. Are cuvântul reprezentantul comisiei. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. E de datoria mea să informez onorata comisie că comisia a început proceduri de încălcare împotriva Italiei în legătură cu acest subiect. Acum ne aflăm în etapa scrisorii suplimentare uh, de uh, informare și uh, așteptăm un răspuns din partea autorităților italiene. Această scrisoare a fost transmisă pe 25 octombrie anul acesta. Este o scrisoare suplimentară de informare pentru că după prima pe care am transmis-o, răspunsul autorităților italiene a revelat faptul că uh, problema s-ar putea să fie mai vastă. Ultimele date pe care le-am uh, primit din partea reclamanților și din partea altor petiționari în afara celor prezenți sublinează că în acest moment trebuie să uh, investigăm uh, Uh, lipsa aparentă a unor mijloace eficiente de uh, apel în ceea ce privește uh, aceste contracte pe termen determinat care au fost încheiate la nivel de școli, doar la nivelul personalului ATA. Se pare că se uh, tratamentul aplicat personalului uh, uh, cu contract uh, pe termen determinat este diferit față de cel al personalului cu contract pe termen nedeterminat. În acest context, aș dori să reamintesc petiționarilor faptul că aceste proceduri de încălcare nu vor nu-i vor ajuta în mod direct pentru că Comisia nu poate interveni în cazuri individuale. Cei uh, care au probleme la fel ca și petiționarii trebuie să folosească de mijloacele naționale de soluționare a litigilor pentru a-și putea câștiga drepturile uh, imediate. Aș dori să reamintesc că petiționarul faptelor, faptul că directiva în cauză nu solicită în mod uh, efectiv uh, transformarea contractelor succesive pe termen determinat în uh, contracte pe uh, perioadă nedeterminată putem să împingem prea departe problema convergenței și poate că ar fi mai uh, uh, bine să ne revizuim strategia pe care trebuie să o urmăm uh, în absența acestei solicitări de convergență din directivă. Trebuie oricum luate anumite măsuri, iar la nivelul Comisiei acum așteptăm o descriere a măsurilor care sunt folosite acum. Prin urmare, deocamdată, având în vedere situația de uh, fapt, nu putem spune decât că așteptăm răspunsul autorităților italiene la scrisoarea pe care le-am transmis-o. Mulțumesc. Grazie, eh, l'onorevole Miranda. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Miranda. Primero, eh, mostrar la solidaritate. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-mi exprim mai întâi solidaritatea uh, cu petiționarele. Au uh, bătut cale lungă până aici, așa cum fac uh, majoritatea petiționarilor. Se află într-o situație foarte dificilă, așa cum ne-au explicat. E important să recunoaștem recenta hotărâre de pe 22 noiembrie Uh, care uh, vorbește exact despre această problemă. Lucrătorii uh, cu contract pe perioadă nedeterminată se bucură de un tratament diferențiat față de muncitorii cu contract permanent. Vorbim aici despre discriminare, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lucrătorilor spanioli. Dacă vorbim de contracte pe termen determinat, și despre nerespectarea anumitor clauze care le vizează, e bine, putem uh, spune că am văzut cum aceste contracte devin acum regula, câtă vreme uh, lucrurile ar trebui să fie exact uh, invers. Aceste contracte ar trebui să fie o excepție. Contractele pe termen lung ar trebui să primeze pe, pe perioadă nedeterminată pentru ca oamenii să se poată bucura de anumite certitudine în viața lor. E păcat că nu sunt mai mulți eurodeputați prezenți în sală, pentru că um, aici există un atac la adresa Europei uh, sociale. Uh, Achiul comunitar nu este respectat în această privință, iar din perspectiva noastră ne-am dorit ca această petiție să rămână deschisă. Am dorit uh, să fie analizată chestiunea și pe viitor. Vă mulțumesc. Domnul Iar. Vă rugăm pe scurt, pentru că trebuie să încheiem ședința. Ich, ich sage es auch ganz kurz. Da, voi fi foarte concis. Antevorbitoarea mea are dreptate. Este o problemă de corectitudine aici. Există o directivă, iar atunci când contractele pe durată determinată trebuie să fie transformate în contracte pe durată nedeterminată, sunt probleme vedem uh, cazuri în care un, un uh, contract pe durată uh, determinată este renoit de 7 ori sau de 11 ori. Acest lucru este complet incorrect pentru că există o directivă europeană care vizează chiar evitarea acestor situații. Cer comisiei să supravegheze situația și de altfel o felicit pentru deschiderea procedurilor de anchetă prezente, care trebuie să rămână deschise pentru că trebuie să aflăm ce se întâmplă. Cred că este trist să vedem că chiar statul italian este cel care încalcă procedura europeană, nu o companie, nu un uh, operator privat, ci chiar statul care ar trebui să fie un exemplu. Mulțumesc colegului Iar. Din păcate, nu mai avem timp. Trebuie să încheiem, altfel rămânem fără interpretare. Dar cred că nu avem dubii. Aveți un minut pentru a răspunde. Doar un minut. Dorem dar uh, să întreb recursul pe lângă Tribunalul Muncii pentru stabilizarea raportului de muncă pentru doamna Savitala, dar sau uh, recursul împotriva Ministerului pentru uh, mobilitatea verticală, pentru ca Comisia dumneavoastră să se informeze în legătură cu ce face statul italian în acești ani. Eu subliniez că articolul 5.4 din decretul legislativ 368 din 2001 stabilește faptul că Contractele de peste trei ani sunt considerate contracte pe perioadă nedeterminată. Acesta este decretul legislativ um, de, a, de transpunere a legii europene. Este absurd faptul că statul italian încalcă o normă pe care a elaborat-o pentru a transpune o normă europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, vă mulțumesc. Uh, dincolo de cazurile individuale uh, care nu pot fi rezolvate decât la nivel național în fața unor autorități judiciare competente, noi ne putem ocupa, așa cum o vom face, ținând, păstrând deschis această petiție, de modul în care va fi continuată această procedură. Astăzi, reprezentantul Comisiei ne-a dat o informație care este o noutate pentru noi toți, că a fost deschisă o procedură de infracțiune împotriva Italiei pentru uh, încălcarea normei europene la care ați făcut referire. Această inițiativă a, um, a Comisiei Europene nu va rezolva cazul individual, dar va obliga Italia să-și respecte obligațiile. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați dat ocazia să fim primii Ehm, să aflăm această veste care nu este o onoare pentru noi și anume că s-a deschis o procedură de nerespectare a obligațiilor Italiei în legătură cu contractele pe perioadă determinată, respectiv indeterminată. Mulțumesc colegilor pentru participare la lucrările comisiei. Ultimă comunicare în legătură cu petițiile din partea B a ordinii de zi. S-a cerut amânare pentru petițiile de la punctul punctele 18, 38 și 45. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o seară plăcută!